Il Presidente La seduta e ripresa, il processo verbale della seduta di ieri è... Ședința se reia. Procesul verbal al ședinței plenare de ieri a fost distribuit. Dacă nu sunt observații, atunci se consideră că procesul verbal este adoptat. Pe ordine de zi urmează analiza raportului lui Francisco José Milan Mano Mon privind starea relațiilor transatlantice în urma, în urma alegerilor din Statele Unite. Dau cuvântul acum domnului raportor Milan Mon. Aveți cuvântul. Mulțumesc. În primul rând aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră, în special domnului uh, Severin și Blackendike și raportorilor pentru aviz. Aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru cooperarea de care ați dat